Colleagues, friends, dragi uh, colegi, prieteni, vă rog să-mi acordați atenția dumneavoastră. A sosit momentul să ne începem reuniunea, dragi colegi, dragi prieteni, domnilor și domnilor. Îmi face foarte mare plăcere să vă spun bun venit la Parlamentul European, la Bruxelles, capitala Europei, pentru a 10-a conferință ASEP. Vreau să felicit toți delegații și sper că reuniunea grupului nostru de astăzi va fi fructuoasă și că ne vom împărtăși experiențele, deoarece mediul și securitatea merg mână în mână. Permiteți-mi să mă prezint, pentru că nu uh, sunt numele noastre afișate. Sunt Eva Peters, sunt deputată europeană și uh, președinta deputației, delegației parlamentare a Parlamentului European uh, pentru uh, Asia și Mongolia. Sunt deputată pentru Letonia. La prezidiu de mine domnul Sclep, care este președintele Comisiei pentru chestiuni ecologice și gestiune de mediu din Kazakhstan. Câteva informații de natură tehnică acum. Uh, Astăzi avem uh, interpretare în germană, uh, franceză, engleză, spaniolă, finlandeză, cehă, slovacă, um, română și rusă. Și toate cele trei uh, grupuri vor face un raport în plenară mâine dimineață. Prin urmare, trebuie să nominalizăm un membru care să fie raportorul pentru această raportare la, de la plenară de mâine. Dorește cineva să se ofere voluntar pentru această funcție? Cine dorește este invitat să ridice mâna. Cine dorește să reprezinte grupul nostru care, raportând mâine despre discuțiile de azi. Ah. Yeah? Okay. Domnul Mohamed Mukhtar dorește să se ofere voluntar. Întotdeauna e greu să găsim uh, persoane care se oferă voluntar, așa că vă mulțumesc. Le spun bun venit uh, celor care prezidează grupul nostru de astăzi, doamna Lyudmila Novak, deputată în Parlamentul Sloven. domnul Kul Muhammad Mukhtar. Vă rog să luați loc alături de noi la prezidiu și experții noștri, Lucas Müller, asociat de cercetare pentru uh, forumul de mediu Asia-Europa, sub egida ASEF. Vă mulțumesc și încep prin a-i da cuvântul uh, copreședintelui. Mulțumesc și bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră cu ocazia acestui uh, grup de discuții. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte pentru a vă vorbi despre activitățile întreprinse de Kazakhstan. Pentru a ne îmbunătăți baza legislativă, pentru uh, a face progrese la nivel de guvern, de parlament și de țară în ceea ce privește schimbările climatice, care sunt uh, acum constatate peste tot în lume. Reuniuni precum cea de astăzi, reuniuni, reuniunile interparlamentare, au un rol uh, foarte important într-o lume în continuă schimbare, cu foarte multe provocări, printre care și schimbările climatice. Tema care ne preocupă astăzi este foarte pertinentă pentru că schimbările climatice afectează toate domeniile vieții. Desigur, există situația economică, dar și securitatea în întreaga lume trebuie să fie asigurată în, noile condiții care au fost uh, definite. De ce este atât de important ca Europa și Asia să coopereze în combaterea schimbărilor climatice? În primul rând, Kazakhstanul face parte din economia mondială și dorește să continue să se dezvolte, chiar dacă de, pornit de la un punct de plecare destul de scăzut. În al doilea rând, există mai multe sectoare de exploatare care sunt importante pentru economia țării noastre și suntem și uh, amenințați uh, Um, pentru că suntem un mare furnizor de energie pe bază de carbon și petrol. Facem uh, fața astăzi unei noi realități, pentru că există acordul de la Paris și uh, trebuie să ne adaptăm pentru a combate schimbările climatice. Toate acestea afectează situația economică a Kazakhstanului și poate pune sub semnul de stabilitatea țării noastre. Există riscuri um, la nivel economic, agricol, cel despre care vorbea mai devreme colegul nostru polonez, și există probleme cu aprovizionarea cu apă. Astăzi există uh, o penurie de apă și trebuie să-i protejăm pe cetățenii noștri în fața eventualelor catastrofe care se pot produce. Au vorbit astăzi și colegii din Filipine că Kazakhstanul um, a ales să lupte împotriva schimbărilor climatice și a consecințelor acestora. Prin urmare, am uh, elaborat un plan de acțiune strategic pentru a ne adapta la schimbările climatice. Dorim să trecem la o economie verde, pe baza unui program adoptat în anul 2013, care are printre principale priorități creșterea eficacității energetice în toate domeniile economiei să punem accentul pe sistemele sigure și ecologice de transport. Anul trecut, președintele Kazakhstanului a anunțat noile noastre priorități pentru domeniul energetic. A spus că trebuie să folosim uh, de acum până în 2020 să facem transferul către alte surse de energie mai curată. Sunt importante aceste obiective, pentru că dacă astăzi avem un miliard de megavați, un procent foarte mic provine din energiile regenerabile. Această strategie a Kazakhstanului merge până în 2050 Trebuie să punem accentul pe energiile regenerabile pentru a, ca acestea să ajungă să reprezinte 50% din mixul energetic. Dorim să punem uh, accentul pe energiile regenerabile în domeniile prioritare pentru economia țării noastre. Anul trecut s-a adoptat și un proiect de lege referitor la energie Textul se referea și la energiile regenerabile. Trebuie să vă vorbesc și despre parteneriatul podurilor verzi uh, între Europa și Asia pentru a ne putea pune în aplicare programul de creștere ecologică. Dorim ca economia noastră să devină tot mai ecologică și uh, Legea despre care v-am vorbit mai devreme este menită să pună accentul pe energiile regenerabile. Există mai multe amendamente care au fost adoptate în vederea promovării energiilor regenerabile. Printre acestea sunt și amendamente menite să atragă investitorii în țara noastră, Avem acum 8 proiecte care vor fi lansate în curând. și care ne vor ajuta să facem transferul către energiile regenerabile. În piața kazahă sunt uh, așteptate multe investiții cu care vom lansa aceste proiecte. Sper să lucrăm în cooperare mai strânsă, suntem parteneri și vă invit să participați la toate lucrările și la proiectele de pe piața uh, din țara noastră. Avem zone foarte bune, potrivite pentru uh, centralele eoliene, avem uh, și zone potrivite pentru centralele de energie solară. pentru energia eoliană și solară suntem într-o poziție foarte bună. Președintele este cel care lansează uh, orientările și recomandările ca urmare a lucrărilor grupului de experți. Până acum rezultatele au fost satisfăcătoare. Uh, Am organizat o expoziție internațională cu un număr foarte mare de participanți pentru a arăta stadiul de rezultat la care am ajuns. Avem mai multe proiecte în derulare și uh, am înființat și un centru de finanțare internațională care ne permite să facem progrese. De asemenea, avem și un um, centru de tehnologii ecologice. Uh, am avut în vedere și aspectele instituționale Acum examinăm uh, textele de lege um, aferente, iar anul viitor vor fi lansate și proiectele despre care vă vorbeam. Centrele despre care v-am vorbit au fost inaugurate de președintele nostru și uh, am avut uh, schimburi de opinii pe această temă și la o reuniune ONU din anul 2015. Colaborăm cu Banca Mondială, cu uh, Fondul Mondial pentru Mediu și cu alte organizații internaționale, toate acestea permițându-ne să luptăm împotriva consecințelor uh, schimbărilor climatice. Astfel putem să evităm să comitem uh, Uh, erori în timp ce încercăm să ne diversificăm uh, economia. Parteneriatele parlamentare uh, la care participăm pentru a combate această problemă mondială joacă un rol esențial pentru că ne ajută să facem schimb de experiență și să cooperăm mai bine pentru a combate aceste provocări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum doresc să le dau cuvântul principalilor noștri invitați. Mai întâi le vom da cuvântul um, vorbitorilor um, uh, invitați, după care vom, uh, grupul va putea adresa întrebări. Îi voi da cuvântul mai întâi expertului nostru, domnul Lucas Müller, cercetător asociat la forumul Asia-Europa pentru Mediu sub egida ASEF. Vă rog. Does this work? All right. Thank you very much. Mulțumesc. Distinși participanți, vă mulțumesc că participați la acest grup. Mă numesc Lucas Müller, reprezint Fundația J Europe mă implic într-un proiect de cercetare pe mai mulți ani. Am examinat atenuarea efectelor schimbării climatice, adaptarea pentru țări din Asia de Sud-Est la nivel național, țări de Silim, Cambodgia, Laos, PDR, Vietnam și Myanmar. Azi o să vă prezint rezultatele cercetărilor uh, și elemente pentru legătura cu schimbările climatice. cercetătorilor le place să gândească în structuri fixe. Ce vedem noi? Cadrul de cauze și efecte între schimbări climatice și securitate. Poate ați observat în lume multe discuții legate de schimbări climatice și securitate <clears throat> se îndreaptă în direcția migrației. riscul uh, migrației legat de schimbările climatice. Avem acum un panel de schimbări climatice și migrație. Ce vreau să subliniez din perspectiva cercetării este că nu e vorba doar de migrație. Migrația e un efect al schimbărilor climatice, dar trebuie să vorbim de o gamă de probleme de securitate pe care trebuie să le rezolvăm, care acoperă migrația printre nenumărate altele. Ce considerăm important este să identificăm cauzele profunde ale schimbărilor climatice și securității, să nu ne ocupăm doar de simptome, o cauză profundă. Când ne uităm la modul în care schimbările climatice sunt legate de securitate, sunt patru probleme de securitate care se pun în întreaga lume. <clears throat> Prin 2025-2040 o să fie mai puternice. Studiile diferă în acest sens. Cauzele legăturilor au patru dimensiuni. E vorba de o reducere a resurselor de apă proaspătă, apoi de producție agricolă, în al treilea rând o creștere a catastrofelor naturale în întreaga lume, al patrulea punct o creștere a bolilor infecțioase, în special în teritoriile din nord, care acum sunt mai puțin afectate de boli infecțioase. Iată cauzele profunde pentru multe alte elemente de lipsă de securitate legate de schimbări climatice. Un efect al celor patru cauze profunde. Aș spune că vom asista la o creștere a numărului de state slabe și fragile pe mapamont, riscuri uriașe pentru economia globală, unele suduri estimează o reducere a PIB-ului cam de 50% la sfârșitul secolului, o creștere a conflictelor de distribuție între cauze care provoacă schimbări climatice, state afectate de schimbări climatice. Am auzit în alte grupuri de lucru în această dimineață, <clears throat> state maritime din Asia de Sud-Est și, în fine, revin la ce am spus la început, migrație legată de schimbări climatice ca efect al legăturii schimbări climatice-securitate. Dar e la fel de important să trecem dincolo de simpla retorică legată de securitate. Ce am văzut în cercetările noastre este <clears throat> poate în primul rând nu e securitatea, ci vulnerabilitatea. Cauzele despre care am vorbit, resurse de apă proaspătă, agricultură, catastrofe, boli contagioase, sunt riscuri de securitate există în multe țări, mai ales pe plan mondial. Nu e vorba de riscuri noi care să apară din schimbări climatice, ci riscuri care devin mai pronunțate ca urmare a schimbărilor climatice. E vorba de vulnerabilități existente care vor fi exacerbate de schimbări climatice și e important să folosim terminologia potrivită când discutăm despre aceste lucruri. Ne apropiem de o perspectivă de securitate umană. O întrebare pe care trebuie să-și o pună factorii de decizie politică în ce privește legătura aceasta, dacă vom securitiza schimbările climatice sau vom da o dimensiune climatică securității. Începem în prezent în partea de nord să climatizăm legătura de securitate, adică instituțiile de securitate. Forțele armate și polițienești au sarcina să se ocupe de consecințele schimbărilor climatice. E o abordare alternativă de a trata schimbările climatice ca problemă de securitate, să avem un dialog mai larg, o perspectivă mai largă <clears throat> pentru problemele de securitate cu abordări interministeriale, dialoguri între factori implicați, nu doar să vedem cum o legăm doar de domeniul JAI sau de securitate tradițională. Cum credem noi în cercetările noastre că putem trata insecuritatea ca urmare a vulnerabilității legate de schimbări climatice? Unele soluții au fost deja stabilite. Vrem să utilizăm cele mai bune practici existente. Un lucru care a reieșit Agenda 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă, pentru a contracara vulnerabilitățile. E nevoie de societăți și economii și state reziliente prin atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cum edificăm reziliența, mai ales în țările în curs de dezvoltare? în Cambodia, Laos, Vietnam și Myanmar, ne-am uitat la modul în care aceste țări realizează cele șase obiective de dezvoltare durabilă. Apă potabilă, SDG 14 sau 15. Viața în apă, viața pe uscat se leagă direct de chestiuni de lipsă de securitate, cum ar fi resurse agricole de apă potabilă, boli infecțioase poate să împingă țările foarte mult pentru a deveni mai reziliente față de aceste vulnerabilități, pentru a implementa aceste obiective de dezvoltare durabilă. În special, țările în curs de dezvoltare se confruntă cu o gamă de probleme de implementare și un lucru de care ne-am lovit de nenumărate ori este faptul că aceste țări de la început se confruntă cu cadre slabe de politici publice, probleme de finanțare publică, nu pot atinge obiectivele de reziliență, lipsa de sensibilizare a publicului de asemenea. Aș vrea să subliniez în acest forum faptul că lipsa de sensibilizare a publicului se leagă de electoratul din aceste țări și avem datoria de cercetători și de factori politici de decizie să ne ocupăm de sensibilizarea electoratului ca oamenii să știe cât de profundă sunt vulnerabilitățile și problemele de securitate, mai ales în unele din țările în curs de dezvoltare ce am dezvoltat în cercetările noastre și poate mai revenim în discuție, e un ghid de implementare care să ajute țările în curs de dezvoltare să adapteze obiective de dezvoltare durabile. Acestea se pot adapta și pentru a construi uh, reziliență în domeniul securității. În general, recomandăm ca țările cu resurse limitate de finanțe publice să facă evaluarea vulnerabilităților și capabilităților de a dezvolta să adapteze obiectivele de dezvoltare durabile la cadrul național pentru a se asigura că vulnerabilitățile cheie de apă potabilă sau de boli infecțioase sau de produse agricole sunt tratate cu prioritate. Nu ne putem ocupa de toate obiectivele în același timp în țările în curs de dezvoltare. Și în fine, dar nu mai puțin important, e nevoie de cadre de implementare și monitorizare solide pentru a monitoriza progresul nu doar ca durabilitate, ci și ca securitate. Să legăm chestiunea de securitate de cele de durabilitate și vulnerabilitate. Ca ultim punct pe care vreau să-l subliniez este că trebuie să fie integrate într-un cadru de parteneriat solid între lumea dezvoltată și țări în curs de dezvoltare în cooperarea pentru dezvoltare trebuie să insistăm pe cauzele profunde ale problemelor de climă și securitate, ce e miezul problemei, nu doar simptomele de care să ne ocupăm, adică trebuie să sprijinim tot mai mult proiecte de gestionare a apei potabile, apă proaspătă, produse agricole, pregătire, flexibilitate, ca și pregătire de a face față dezastrelor, mai ales în hotspoturile geografice. A doua trăsătură, trebuie să ne gândim la stabilizarea statelor slabe și fragile care sunt în pragul vulnerabilității în ce privește securitatea și schimbările climatice și, în fine, la fel de important, continuarea activităților de atenuare efectelor schimbării climatice în partea de nord. După cum știți, conform IPCC, suntem dincolo de scenariul de 2 grade Celsius și tot ce v-am prezentat o să se întâmple chiar în condițiile cele mai favorabile, deci trebuie să facem mai mult și mai bine decât în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare și acum o să îl invit pe domnul Kumokhmed Mokhtar, senator din Kazahstan, să ia cuvânt. Honorable ladies, Stimate domnilor și domnilor, permiteți-mi să urez bun venit tuturor participanților la parteneriatul transparlamentar Asia-Europa. Eu sunt un reprezentant al Parlamentului Republicii Kazahstanului. Kazahstanul e o țară tânără din Asia Centrală, care și-a dobândit independența în 1991 după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Kazakhstanul se află la confluența între, între Europa și Asia, în centrul exact al Eurasiei. Întrunește spiritul bogat al dialogului între cultura Orientului și a Occidentului. Kazakhstanul se confruntă cu probleme considerabile din punct de vedere ecologice care împovărează nu doar populația țării, ci toți cetățenii terei. În primul rând, centrul de testare nucleară este unul din locurile de testare cele mai îngrozitoare din cele care există pe glob. 1498 de teste nucleare au fost realizate într-un interval de 32 de ani. 125 din acestea s-au realizat uh, în atmosfera liberă președintele Republicii Kazakhstanului, Nursultan Nazarbayev, prin unul din decretele sale, a pus capăt acestei practici letale. În 1991, Kazakhstanul a fost declarat o zonă liberă de activitate uh, nucleară. De atunci, uh, Activitatea noastră este, decla- este dedicată promovării luptei împotriva schimbărilor climatice. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei a doua probleme de mediu, și anume o problemă care derivă din uh, Faptul că în Uniunea Sovietică economia era una planificată, Kazakhstanul, Uzbekistanul, Turmekistanul, Kirghistan, au fost condamnate la a aplica metodele agricole stabilite de Uniunea Sovietică. Una din culturile cultivate în mod intensiv a fost cea a bumbacului care a drenat râurile din uh, țară. Aceste cursuri de apă au fost folosite în mod abuziv. În anii 80, debitul acestor cursuri de apă a scăzut într-atât încât Marea Aral s-a separat în două, nordul mai mic și Aralul de sud mai mare. Aralul de nord a scăzut de 9 ori, debitul de 30 de ori. Un teritoriu de un milion de hectare a fost afectat de desertificare Vă rog, dacă nu mă credeți, puteți să căutați pe Google. Degradarea solului a provocat extincția numeroase um, elemente de floră și faună din regiune. Ecosistemul bogat a fost distrus. S-a, zona s-a transformat într-un adevărat dezastru ecologic, numărându-se printre cele cinci dezastre ecologice cele mai grave de pe glob. De altfel, înainte de a se usca, Marea Aral a scos la iveală prin uscarea sa cantități considerabile de reziduri, mii de kilometri, practic, care ar putea ajunge din occidentul Europei până pe vârful munților Himalaya. E clar că repercursiunile pot fi simțite de între continentul. Problema noastră nu mai e o problemă regională, a căpătat o dimensiune internațională, planetară. Cinci state din bazinul Mării Aral au făcut un efort pentru a încerca să rezolve problema gestionării resurselor de apă dulce. Kazakhstanul, cu ajutorul Băncii Mondiale, a inițiat un program pe scară mare pentru a uh, gestiona a râului Sudaia, pentru ca în acest fel să poată îmbunătăți situația generală ecologică. Nordul Aral și-a a revenit la nivelul um, apei din 2010. Are un nivel de 42 de, 42 de metri din um, raportat la nivelul Mării Baltice. În 2018 am stabilit priorități uh, cheie. Marea Aral a devenit o prioritate cheie pentru țările din Asia Centrală. Mai concret, Kazakhstanul va gestiona sistemele de monitorizare din jurul Mării Aral, bazându-se pe resurse care vizează și calitatea aerului. Cred că aici este important să revenim la crearea unui uh, consum centralizat de energie în Asia Centrală. E nevoie de apă potabilă în regiune. Zeci de milioane de oameni dispun de apă suficientă. Firește, este imposibil să salvăm Marea Aral. și să o readucem la forma din trecut. Cu toate acestea putem reduce la minim consecințele negative, coordonându-le eforturile comune. În încheierea discursului meu aș dori să uh, fac câteva observații, și anume, în primul rând, institutele științifice europene care au analizat această problemă și care se ocupă cu prevenirea consecințelor negative ale întregii regiuni a Mării Aral. E vorba de o problemă care are impact asupra sănătății oamenilor, cât și asupra mediului înconjurător. În al doilea rând, instituțiile interna- institutele internaționale de mediu trebuie să ia măsuri urgente pentru a putea găsi o soluție la problema urgentă a Mării Aral. Putem găsi soluții prin intermediul adoptării unor strategii coordonate la nivel național și național. Putem reglementa și gestiona mai bine albile râurilor, putem limita construirea hidrocentralelor, bazându-ne de pildă pe cooperarea deja existentă între Kazakhstan și, Marea, și Banca Mondială. Institutele de cercetare internațională și alte entități asemănătoare ar putea încerca să se implice într-un mod mult mai activ în programele care vizează păstrarea diversității florei și faunei din Marea Aral în continuare. Țările din Asia Centrală ar putea beneficia de pe urma experienței uh, țărilor europene în gestionarea albilor râurilor. De pildă, un exemplu în acest sens ar putea să fie gestionarea resurselor uh, hidrologice ale Dunării. În continuare, parlamentele în cadrul cooperării parlamentare și în cadrul parteneriatului parlamentar Asia-Europa ar putea purta o diplomație a apei mult mai viguroasă, ținând cont de potențialele surse de conflict care ar putea izbucni în gestionarea resurselor hidrice din Asia. În al șaselea rând, legislație națională e necesară pentru a gestiona uh, resursele hidrice. În acest sens e nevoie de cooperare la nivel internațional. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. And now I would like... Mulțumesc foarte mult acum. Aș dori să învăț pe doamna Lumina Novak, membra Parlamentului Slovac, să ne țină prezentarea dumneei. Sednica, predsedstvo, în colegii, kolegi, Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi um, colegi, domnilor și domnilor, vreau să vă salut din adunarea parlamentară slovenă. Sunt din Slovenia, repet, nu din Slovacia. Știu că se face des confuzia între aceste două țări. Adesea oamenii uh, le încurcă. Astăzi avem uh, interpretare în slovenă și din slovenă și pentru asta vă mulțumim. Mă adresez astăzi dumneavoastră în calitate de deputat, nu în calitate de expert. Ca deputat slovenă iau decizii, la fel ca și dumneavoastră, în legătură cu politicile noastre um, și um, deciziile pe care le luăm pentru a face față schimbărilor climatice. Mă voi concentra în primul rând pe securitatea alimentară. Europa se confruntă cu uh, presiunea cauzată de fluxurile migraționale la granițele Europei. Aceștia vin din Africa, din uh, Orientul Mijlociu și din Asia. Și fenomenele acestea de migrație sunt cauzate de mai multe motive. Războaie, conflicte militare, uh, penuria de alimente, condiții economice dure în țările de origine ale acestor migranți. În contribuția mea Doresc să mă concentrez, după cum am spus, asupra siguranței alimentare. Ca soție, mamă și bunică, trebuie să pregătesc uh, masa pentru familia mea. Știm că fără apă și alimente, ființele umane nu pot supraviețui mai mult de câteva zile. Securitatea noastră însă este la fel de importantă dacă ne sunt uh, puse în pericol viețile, dacă ne pierdem viața, nu mai avem nevoie de mâncare, nu-i așa? am, când am vizitat Africa și alte uh, țări uh, sărace, mi-am dat seama că uh, condițiile de mediu în anumite țări sunt atât de uh, negative, atât de brutale, încât este greu să supraviețuim. De aceea oamenii vin către Europa, pentru că văd în Europa soluția la problemele lor. De asemenea, nu mă surprinde faptul că mulți încearcă să-și salveze viețile Uh, fugind către alte state. În urmă câteva uh, zile mă întorceam dintr-o călătorie de afaceri în Africa subsahariană și m-am gândit că europenii suntem extrem de privilegiați pentru că locuim într-o zonă în care clima ne permite să producem suficiente, cantități suficiente de alimente, ceea ce înseamnă că nu trebuie să facem foamea. Uh, când uh, survolam teritoriul sloven, m-am simțit extrem de recunoscătoare pentru că am avut norocul de a trăi într-o asemenea țară minunată și verde. Slovenia are resurse um, hidrografice foarte importante. Noi nu trebuie să cumpărăm apă îmbuteliată, ceea ce este optim putem produce pe câmpurile noastre multe alimente și cu toate acestea tot timpul ne plângem din cauza dificultăților cu care ne confruntăm din cauza schimbărilor climatice, ne confruntăm cu secetă, cu inundații, uneori avem grindină, uneori um, ne lovește gerul. Însă noi nouă ne este ușor să mergem la uh, supermarket să cumpărăm alimente în uh, acest uh, an am avut o recoltă foarte bogată, se rup crengile copacilor pentru că sub greutatea fructelor. Cu toții uh, facem dulceață și sucuri pentru că avem foarte multă materie primă pentru asta. Vreau să vă prezint pe scurt Slovenia. Ca să vă faceți o idee mai clară despre locul din care vin, noi suntem o țară aflată în sudul Alpilor, în centrul Europei, în 1991. Țara mea a devenit o țară independentă. La fel, am auzit acum câteva minute și despre Kazakhstan. Înainte eram cea mai dezvoltată um, republică la nordul fostei Iugoslavii. Avem ca vecine Austria la nord, Italia la vest, Croația la sud și Ungaria la est. Suntem la o răscruce uh, a um, căii alpine, mediterane și panoniene, ceea ce înseamnă că avem un, o climă foarte variată. Avem um, foarte multe fenomene climatice care ne amenință în diverse moduri, uh, vânturi puternice, inundații. Țara noastră are 22.227 de kilometri pătrați. Ultimul recensământ din 2011 a spus că avem 2.500.198 de locuitori Capitana, capitala țării noastre este Ljubljana și în 2004 suntem membri NATO și UE, din 2007 suntem uh, uh, membri ai zonei euro și suntem și în spațiul Schengen. Suprafațele agricole acoperă mai mult din 30% din uh, terenurile din țara noastră, um, pădurile reprezintă 60% din pământurile noastre, doar Suedia uh, și un alt țară, un stat european, au suprafețe de păduri mai extinsă decât noi. Avem foarte puține zone defavorizate. Condițiile climatice au um, impact asupra producției noastre agricole, împreună cu uh, globalizarea produsul de uh, producție, procesare și distribuire de um, alimente au uh, o importanță foarte mare în orice societate și impactează atât economia cât și mediul și sănătatea cetățenilor. Uh, am adoptat o rezoluție în legătură cu îndrumările strategice pentru dezvoltarea agricolă și alimentară până în 2020. Astfel am definit obiective și priorități specifice. Programul indică și mecanismele la care trebuie să recurgem pentru a ne atinge obiectivele. Cel mai important dintre acestea este asigurarea securității alimentare, respectând dezvoltarea durabilă și uh, păstrându-ne surafețele agricole. Care este impactul mediului uh, asupra producerii agrico producției agricole și de alimente? Slovenia este una dintre cele mai uh, ambicioase uh, state din cadrul PAC. Noi am adoptat un program operațional de măsuri menit să reducă emisiile de CO2 până în 2020. Mai mult de 50% din emisii sunt cauzate de sectorul transporturilor. Slovenia este o țară de tranzit care unește estul cu vestul și nordul și sudul. Sectorul agricol este pe locul 2 și uh, reprezintă 16% din emisiile din atmosferă. Uh, Uh, avem și o problemă cu risipa de alimente și tocmai de aceea am adoptat un program de gestionare a deșeurilor și un program menit să prevină producerea de deșeuri. Adoptat în 2016, conform datelor Eurostat, în 2014 am produs 123.000 de tone de deșeuri. Aceste deșeuri cuprind și deșeurile alimentare, ceea ce înseamnă că 55 de kilograme de alimente pe cetățean sunt risipite anual. 52 uh, 52% din aceste deșeuri au fost produse de gospodării, 48% în activități industriale. Pentru a garanta siguranța alimentară, Slovenia a implementat toate măsurile PAC, de exemplu plățile directe. Noi am uh, folosit plățile directe pentru a reglementa poziția economică a agricultorilor. Am uh, luat măsuri de ecologizare, am acordat plăți fermierilor tineri și pentru zonele cu limitări naturale. De asemenea, uh, există și posibilitatea de despăgubiri în caz de dezastre naturale și calamități. Slovenia a implementat de asemenea mai multe măsuri menite să crească nivelul de investiții în mijloacele de bază, pentru că dorim să creștem productivitatea și eficiența economică și de mediu. De asemenea, punem în aplicare mai multe măsuri uh, menite să um, crească nivelul de revenire de la um, dezastrele cauzate de schimbările climatice, protecții în caz de grindină și alte astfel de măsuri. Dacă alegem anumite semințe, am constatat că putem avea recolte care rezistă și la intemperii foarte bine. În secolul XVIII, Slovenia a făcut față foametei. Ă, ă, împărăteasa austriacă Maria Tereza a spus că fermierii trebuie să planteze cartofi. Cartofii abia fusese aduși în Europa pe atunci și astfel Slovenia a trecut foametea. Tocmai de aceea selectarea semințelor și culturilor adecvate joacă un rol foarte important. Slovenia uh, preferă alimentele produse local pentru că astfel se crește securitatea națională în timpuri de criză economică și politică și când uh, traversăm perioade de schimbări climatice sau de calamități naturale. Autonomia alimentară nu uh, este încă la codele la care ne-am dori și ea variază de la un sector la altul. Din păcate, având în vedere globalizarea și condițiile economice actuale, nu suntem într totul autonomi în ceea ce privește producția de alimente. În continuare doresc să mă refer la responsabilitatea pe care o au uh, statele industrializate către statele mai puțin dezvoltate. Pentru că țările industrializate, dezvoltate, au uh, condiții mai bune pentru a produce alimente, ar trebui să își asume o răspundere mai mare față de acele zone ale lumii care se confruntă cu condiții mai puțin bune de viață și muncă. Uh, nu înseamnă că țările industrializate trebuie să-și uite proprii cetățeni. Toate aceste țări trebuie să-și adapteze politicile la condițiile uh, de viață pe care le au. Ajutorul umanitar nu trebuie să ducă la corupție. Din contră, trebuie să fie uh, direcționat către anumite grupuri și trebuie să ne asigurăm că ajunge acolo unde trebuie. Ajutorul umanitar trebuie să stimuleze dezvoltarea și progresul. Nimeni nu are dreptul să abuzeze de resursele naturale ale statelor mai puțin dezvoltate. Toate țările trebuie să se bucure de propriile lor resurse, pentru că doar astfel uh, statele mai puțin dezvoltate pot uh, progresa, se pot dezvolta și își pot înființa condițiile adecvate um, cetățenii putând să se bucure de resursele naturale ale propriilor lor țări pentru a-și asigura standarde de viață mai ridicate. În concluzie, asigurarea uh, și garantarea păcii și uh, alimentelor de o calitate constantă sunt condițiile cele mai importante dacă vrem să ne asigurăm că supraviețuiesc națiunile lumea dezvoltată, trebuie să se asigure că alimentele de bază sunt distribuite în mod mai corect. Doar așa putem uh, reduce fluxurile migratorii, pentru că oamenii uh, migrează către alte țări deoarece vor să fugă de conflict sau vor să aibă uh, acces la o viață mai bună. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Putem uh, deschide acum uh, discuțiile. Ne vă puteți uh, împărtăși experiențele, puteți adresa întrebări. Dragi colegi, veniți din atât de multe state, state îndepărtate de Bruxelles. Vom asculta cu foarte mult interes povești, povestea dumneavoastră, experiențele dumneavoastră și cum uh, gestionați această chestiune foarte, foarte importantă. Desigur, uh, experții noștri vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Va fi o procedură simplă, ridicați mâna, prezentați-vă. Puneți întrebări, ne spuneți din experiența dumneavoastră ce comentarii doriți. Sunteți bineveniți. Hello, good morning. I'm from Singapore. Maybe Bună dimineața, spune vorbitorul. Vin din Singapore. Să vă spun din experiența din Singapore cu durabilitate. <clears throat> După cum știți, Singapore e o țară foarte mică, o populație de 5,6 milioane de locuitori, zero resurse. Trebuie să cumpărăm apa de la țările învecinate. Întotdeauna a fost o problemă de securitate pentru noi. <clears throat> Ori de câte ori e vreo schimbare politică, e pericolul să ne taie resursele de apă. Importăm toate alimentele ori de câte ori e vreo schimbare climatică care afectează eh, producția agricolă, o să afecteze și viața din Singapore. Ce experiență avem noi în Singapore pentru a asigura <clears throat> durabilitatea aprovizionării cu apă? Totul se reciclează și apa de canalizare, nu? așa este apa nouă. Avem un rezervor propriu. 90% din uscat e bazinul de captare. Încercăm să captăm fiecare strop de apă, reciclăm fiecare strop de apă. Al doilea rezervor, ci uh, importăm din Malaezia acordul de import uh, după ce expiră, e un mare semn de întrebare dacă Malaezia va continua să ne vândă apă sau nu, pentru că și acolo e o criză de apă. Uh, a treia sursă de a converti apa de mare în apă dulce și a patra sursă reciclarea, după cum vă spuneam, mai fiecărui strop de apă. Singaporul a... Singapore are o experiență foarte bună în ce privește durabilitatea utilizării apei. În fiecare an <clears throat> facem schimb de experiențe în gestionarea apei cu comunitatea internațională, furnizarea de programe de edificare de capacitate, Săptămâna Internațională a Apei din Singapore, schimburi periodice cu ONU dacă sunt state membre în acest forum care doresc să participe, nu ezitați să luați legătura cu mine, vă dau uh, detaliile de contact. Mulțumesc pentru contribuție. Uh, aveți cuvântul, vă rog să vă prezentați mai întâi. Da? Mulțumesc pentru toate informațiile extrem de importante. Mă numesc Olga Sien, vin din Belgia, vicepreședinta Senatului după cum știți, angajamentul climatic e extrem de important pentru noi. Deci vreau să-l întreb pe domnul Lucas Müller ceva, să rog să ne dea informații suplimentare pe lângă ce ne-a furnizat. Gradul de vulnerabilitate e un subiect foarte important. Față de acesta există criterii sau indicatori preciși care să stabilească exact pragul de vulnerabilitate. În intervenția dumneavoastră v-ați referit la posibilitatea stabilizării țărilor care au atins pragul respectiv. Puteți să ne vorbiți despre tabele sau clasamente deja realizate în acest sens? <clears throat> Și după ce am uh, ascultat uh, apelul la sprijin de la legat de Marea Aral și ce ne-a spus colegul din Singapore. Aș vrea să întreb pe colegi dacă ne-am putea gândi la ceva asemănător cu ce se face în Uniunea Europeană, în schimb de bune practici, dar nu doar un schimb neoficial, ci dacă cineva se poate gândi în această sală la <clears throat> un uh, sistem formalizat de schimb de bune practici. Pentru că <clears throat> mă tem că pe termen de lungat uh, problema apei se va pune în alte forme și în alte țări, ca și principiul securității alimentare și, în fine, dacă cineva din sală ar putea să-mi spună ce temeri de epidemie există. S-a vorbit mult despre diabet și consecințele bolilor cardiovasculare. Sunt și alte subiecte care trebuie menționate? Și ce să facem pentru prevenție? Mulțumesc. Mulțumim, domnule Müller, <clears throat> dacă sunteți pregătiți să răspundeți. Dar nu mai vorbiți atât de rapid ca prima dată, pentru că nu se poate interpreta. O să încerc, spune vorbitorul. Vă mulțumesc pentru întrebare. Ați întrebat de sistemul de măsurători pentru problemele de mediu despre care v-am vorbit. Presupun că vă referiți la apa proaspătă, producția agricolă, catastrofe naturale, boli contagioase, în legătură cu resursele de apă proaspătă și producția agricolă. <clears throat> Indicatorii relevanți au fost subliniați cuprinzător <clears throat> în raportul IPCCC cred că a cincea ediție din 2014, primul raport interguvernamental cu privire la securitatea climatică. That was really sort of efectuat printr-o procedură multilaterală. Au fost studii și înainte și după care s-au concentrat pe diverse regiuni și evident problemele diferă foarte mult în funcție de regiunea de pe mapa mondului despre care vorbim. Am înțeles că dumneavoastră vă referiți cu întrebarea specială la lumea în curs de dezvoltare. Corectați-mă dacă mă înșel. Dacă ne uităm la Asia de Sud-Est maritimă, situația și problemele sunt cu totul diferite, taifunuri, inundații, decât în Africa de Vest, zona Sahel, unde e vorba de deșertificare și lipsa de producție agricolă. În ce privește indicatorii și măsurătorile, avem instrumente extrem de sofisticate pentru a măsura progresele și situația actuală, ca și pentru a face proiecții. Una pare resurse foarte bune, programul de mediu al uh, ONU, IPCCC, prin diverse publicații, monitorizează cercetările și politicile care se aplică acestor probleme Apoi diverse agenții regionale, dar și ONU se ocupă de asta. UNSCAP pentru Asia-Pacific. Și dacă aveți nevoie de alte resurse, <clears throat> pot să vi le comunic individual. A doua întrebare, pe scurt, o să mă refer la ea, cum se stabilizează țările respective. E o întrebare foarte bună. M-aș bucura să vă pot da un răspuns. Din păcate, nu. Nu există o soluție rapidă ceva ce a reieșit în rapoarte privind securitatea legată de schimbări climatice încă de prin 2001-2002 este că cel puțin lumea occidentală ar putea îmbunătăți situația dacă ar fi mai multă seriozitate în legătură cu bugetele de cooperare în materie de dezvoltare, măcar 0,7%, eventual chiar și mai mult. E vorba de probleme extraordinare aici, deci trebuie să ne regândim unele dintre mecanismele existente de finanțare și să acceptăm că riscurile mari de securitate aduc și costuri mai mari și că trebuie să creștem finanțarea pentru anumite programe. Bun. Doamna în galben, acum, după care doamna cealaltă. Bună ziua. Sunt a Parlamentului din Bangladesh. Aș vrea să vă vorbesc despre experiența mea în legătură cu siguranța alimentară, schimbările climatice în Bangladesh. Știm că Bangladesh e țara în curs de dezvoltare, una dintre țările cele mai vulnerabile în materie de schimbări climatice. <clears throat> Schimbările climatice reprezintă o problemă de securitate îndelungată, netradițională, creșterea nivelului mării, salinitatea, eroziunea fluvială și pierderea permanentă de terenuri. o să fie o amenințare existențială pentru Bangladesh. În ce privește siguranța aliment, impactul schimbărilor climatice, se pierd uh, în favoarea marii terenuri agricole creșterea salinității pe coastă. Terenurile nu mai sunt fertile, nu mai pot fi folosite pentru culturile tradiționale. O pierdere permanentă de teren din cauza eroziunii cu efecte enorme. În uh, Bangladesh o să se reducă producția agricolă. E vorba de o manifestare impactului schimbărilor climatice și un impact negativ asupra producției agricole. Ca rezultat, existența oamenilor din zona de coastă e expusă riscului. Specialiștii spun că impactul asupra producției de orez va fi o scădere de 8%, iar la grâu cu 20% până în 2050. Legumele, producția de pește o să sufere impactul negativ al schimbărilor climatice și al încălzirii globale. În Bangladesh am formulat și adoptat diverse planuri de acțiune pentru a face față schimbărilor climatice. Bangladeshul a înființat un fond fiduciar în 2009 cu resurse proprii. Doream să vă spun în experiența mea că am vrea să lucrăm cu ceilalți membri adunării parlamentare Asia-Europa pentru a contracara efectele negative ale schimbărilor climatice, pentru a edifica o lume verde a păcii. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamna președinte. Eu vin din Ungaria Vreau să vă spun tuturor celor prezenți în sală astăzi că am uh, sentimente amestecate. Pe de o parte, mă bucur foarte mult că suntem de acord în legătură cu multe subiecte. Am venit din întreaga lume facem față diverselor uh, probleme. E bine că în principale domenii suntem de acord și încercăm să găsim soluții împreună. Ceea ce e valabil și pentru noi și pentru urmașii noștri. Pe de altă parte, am și o altă impresie. Și e ceva care mă îngrijorează. Sunt multe probleme, multe dificultăți la care s-au referit și cei de la prezidiu Avem și noi experiența de parlamentari și de simpli cetățeni. Ne dăm seama că uneori nu putem rezolva problemele. Trebuie să ne ocupăm de durabilitate și toți cei care se ocupă de durabilitate au astfel de impresii amestecate, dacă să se bucure în legătură cu progresele sau să simte mai multă frustrare. Dar cred că ar trebui să fim optimiști. Suntem uh, membri unei generații o generație care ar spune de tranzit, pentru că trebuie să tratăm toate problemele respective pe care oamenii din alte generații înaintea noastră n-au trebuit să le rezolve. E adevărat că în calitate de membri și de reprezentanți ai celor care ne-au ales, trebuie să ne schimbim, schimbăm modul de gândire. Nu e ușor să te schimbi, e nevoie de mult timp. Adevărul este că în multe țări din Asia lumea se confruntă cu mai multe probleme. În conformitate cu indicele de risc legat de schimbările climatice, țările cele mai vulnerabile sunt în Asia de Sud-Est dar și noi vom simți impactul acesta negativ al schimbărilor climatice. Prin urmare, <clears throat> trebuie să facem un schimb de bune practici cu mai mare eficiență. E adevărat că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt importante, sunt 17 ca număr cu 169 de subobiective. Megállapodás végrehajtása érdekében angajamentele asumate prin acordul de la Paris afectează 154 din acele subobiective. E o paletă extrem de extinsă. o chestiune foarte importantă pentru întâlnirea noastră interparlamentară în egală măsură. Grupul interparlamentar de la Geneva a oferit asistență care ajută țările să pună în aplicare obiectivele și subobiectivele de dezvoltare durabilă. Dacă vine cineva la Geneva vă încurajez să vizitați centrul respectiv care vă poate ajuta. În această dimineață s-a vorbit de un seminar regional în Vietnam. Am avut și noi unul în februarie în Budapesta și a fost o ocazie deosebită să facem un schimb de bune practici. Prin urmare, vă încurajez pe toți cei de aici să participați cât mai mult la astfel de seminare regionale. În concluzie, aș vrea să vă spun că e foarte important să vorbim despre diplomație. Președintele Ungariei, domnul Janos Ader, a fost unul dintre actorii cheie în diplomația apei din 2017 Am avut uh, în ultimii ani un summit al apei la Budapesta în fiecare an a avut loc și în acest an, în septembrie, e vorba de protecție împotriva schimbărilor climatice, apărare împotriva inundațiilor și așa mai departe. Gestionarea apei de, pe fluviul Dunăre e o problemă foarte importantă. Există și strategia Dunării care acopere experiența în gestionarea inundațiilor și trebuie să le spun colegilor că de la alegerile din Ungaria șefului grupului de cooperare cu Kazahstanul este ministrul de finanțe, deci putem lucra pe plan bilateral dacă doriți, pentru că aceste relații sunt foarte importante și aș vrea să încurajez pe colegii parlamentari să ne întâlnim cât mai frecvent. Trebuie să ne menținem optimismul. Mulțumesc! Very, very much. Mulțumesc foarte mult! Acum, Aș dori să dau cuvântul uh, acestei aripi uh, din uh, dreapta mea. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate copreședinți. Sunt doamna St. Jacobsen din Parlamentul din Norvegia și e o plăcere deosebită să mă aflu astăzi aici. Schimbările climatice reprezintă amenințarea cea mai complexă și cea mai imprevizibilă la adresa securității în Europa. Sporește nesiguranța, și uh, resursele, precum apa de care vorbeam, devin tot mai precare. Provoacă nesiguranță socială, conflicte violente, migrație și terorism. Dacă vorbim uh, de o problemă precum uh, schimbările climatice și impactul lor asupra securității globale, trebuie să vorbim despre aceasta din urmă într-un sens amplu, dezastre naturale, neliniști, nesiguranță alimentară, o parte din amenințările deja cele mai critice suntem conștienți de faptul că e nevoie de cooperare multilaterală și acorduri uh, internaționale pentru a rezolva această problemă. În climatul politic internațional uh, sporește tot mai mult tendința de a se izola, de a uh, părăsi acorduri anterioare. Iată de ce um, nu are ori uh, țări din Europa și din Asia se unesc pentru a-și confirma angajamentele asumate. Dar, doamnă președinte, în calitate de reprezentant al grupului global pentru capacitarea femeilor, dar simt voie să vă atrag atenția asupra unei probleme care trebuie luată în calcul dacă vorbim de securitate și care, de asemenea, reprezintă un pilon fundamental al, polini- al politicii um, de externe a Norvegiei, și anume femeile în uh, acest context, pentru că atunci când se produc uh, dezastre naturale, știm că au de suferit întotdeauna regiunile cele mai sărace și oamenii cei mai vulnerabili. Conform Oxfam, femeile și copiii se confruntă cu un risc mult mai sporit de a își pierde viața în urma unui dezastru natural și consecințele acestea. De pildă, uh, în timpul uh, cutremurului și tsunamului din 2004 din Oceanul Indian, de patru ori mai multe femei decât bărbați și-au pierdut viața. Mare parte din cauza faptului că femeile nu fusese învățate să noate sau să se cațere în copaci. În tocmai, după cum a vorbit uh, doamna Novak din Slovenia, efecte ale schimbărilor climatice, precum sporirea precipitațiilor, face ca femeile să muncească, să fie nevoite să muncească și mai intens pentru a-și asigura uh, Uh, hrana pentru alimente. Atunci când resursele sunt insuficiente, fetele sunt primele care sunt scoase de la școală și, uh, în cazurile cele mai dramatice, femeile devin uh, și fetele devin victime ale traficului de ființe umane. În continuare, în conflictele violente, fetele și copiii sunt folosiți drept armă strategică. În, în acele state eșuate și societăți prăbușite, societăți năluite, nu există o protecție a acestor persoane vulnerabile. În plus, uh, femeile nu sunt întotdeauna victime, pot deveni, pot fi și uh, actori implicați, actori importanți în prevenirea și diminuarea uh, efectelor negative ale schimbărilor climatice. Este absolut important ca femeile să fie implicate în proces. Peste tot, pe glob, femeile dispun de un volum important de cunoștințe, dar pentru a aplica aceste cunoștințe în practică este important ca ele să beneficieze de aceleași drepturi ca bărbații. Dragi colegi, a fost o adevărată plăcere să particip la această dezbatere. Asia și Europa se confruntă în mare parte cu aceleași probleme când vine vorba de schimbările climatice și de securitate. Am învățat foarte multe ascultând de diferitele intervenții și cred cu tărie că singura cale înainte este prin cooperare și dialog internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, singurul mod de a progresa este prin cooperare și dialog internațional, iar Norvegia este una din țările europene unde egalitatea de gen se vede cel mai bine. După cum știți, însă, în Europa, ne place să vorbim și să punem accentul uh, pe egalitatea de gen. Până acum uh, statisticile sunt foarte clare. Până acum uh, patru doamne și un domn au luat cuvântul. Poate, stimați colegi, domnilor, ați dori să participați la această discuție. Da, vă rog, cu mare plăcere. Mulțumesc. Am să încerc să fac tot ce îmi stă în putință pentru a reprezenta bărbații din această sală. Stimată doamnă președinte, stimați delegați, dați-mi voie să îi mulțumesc Parlamentului European că a găzduit cea de-a 10-a întâlnire a Parlamentului, um, a delegației parlamentare din uh, Asia și Europa. Eu sunt membru al Comisiei Parlamentare uh, Ehm, referitor la energie, resurse proprii, mediu, cât și resurse și tehnologie. Sunt membru de asemenea în, al Comisiei uh, pentru Resurse Regenerabile. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și am să profit de ocazie pentru a scoate uh, câteva ob- observații. Indonezia recunoaște faptul că schimbările climatice vor reprezenta o presiune suplimentară asupra resurselor care stau la dispoziția statelor membre. Uh, Schimbările climatice deja au agravat situații dificile din multe țări, contribuind la generarea unor tensiuni sociale și neliniști ulterioare. Aș dori să aduc acum în discuție problema securității, pentru că acesta este subiectul grupului de discuție de astăzi. Aș dori de asemenea să salut observația făcută de domnul Möller referitor la apa dulce, producția de alimente, inundațiile, vremea extremă, bolile amintite în trecut și aș dori să atrag atenția asupra unei alte probleme legate de securitate. Mă refer aici la suveranitate și integritatea teritorială. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că Indonezia este cel mai mare stat insular de pe glob, cel mai mare arhipelag. Anul trecut, 2017, la conferința ONU referitor la standardizarea numelor geografice, cât și în cadrul grupului ONU de experți pentru nume geografice, aceste două entități au ratificat faptul că uh, Indonezia are aproape, are peste, puțin peste 16.000 de insule, ocupând peste 5.000 de kilometri de la est la vest. De pildă, distanța de la insula cea mai occidentală la insula cea mai orientală care se află la frontiera cu Papa uh, Noua, Papa Noua Guinee, acoperă aceeași distanță de la Dublin ca de la Dublin la Doha, pentru a vă face o idee. Luând în calcul numărul de insule pe care le avem, înțelegeți că uh, sporirea nivelului mărilor în urma schimbărilor climatice reprezintă o reală amenințare la integritatea noastră teritorială și la suveranitate. E un lucru recunoscut uh, de colegii din alte țări insulare, precum uh, Singapore și alte țări insulare din Asia, care e o problemă care ne afectează pe toți. Doresc să scot în uh, evidență faptul că Indonezia și-a luat angajamentul față de uh, reducerea schimbărilor climatice și aș dori să vă spun că acordul de la Paris din Parlamentul nostru, în Parlamentul nostru a fost ratificat abia doar în patru zile vă arată cât de ce angajament avem. E un angajament care merge dincolo de politică și dorim să, re, să ne reafirmăm angajamentul luat la Paris. Dorim să reducem până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră cu 29% și um, cu 21% cu sprijin internațional prin contribuțiile determinate la nivel național. Și aș dori să Spun colegii din Norvegia că noi credem, suntem convinși de rolul fruntaș pe care îl pot juca femeile. Știu acest lucru pentru că am fost ales cu ajutorul femeilor din Parlamentul meu și dacă nu ar fi fost ele, eu nu m-aș fi aflat aici să reprezint țara mea. În plus, avem un angajament pentru a avea o cotă minimă de 30% de femei în Parlamentul nostru. Vrem să avem mai multe uh, femei, dar avem nevoie de timp pentru a le încuraja să se implice mai mult din punct de vedere politic. Sperăm că vom reuși să cooperăm mai bine cu alte țări, precum uh, Norvegia sau poate Bangladesh. Pentru a ne împărtăși din experiența lor minunată uh, de șef de stat și de guvern femei. Sper că am făcut uh, tot ce mi-a stat în putință pentru a reprezenta bărbații din sală. Dragi colegi, cine mai vrea să ia cuvântul? Vă rog. Coleg din India, vă rog. I am from India, Ajay Mishra, member of parliament. Eu sunt uh, deputat în Parlamentul uh, indian. Uh, fac parte din Comisia Permanentă pentru Dezvoltare Rurală și pentru Limba Oficială discutăm uh, schimbările climatice um, și impactul asupra securității și a mediului. Uh, doamnă președinte, cred că schimbările climatice sunt uh, una dintre cele mai periculoase provocări de mediu. Planeta noastră devine uh, tot mai caldă și nivelul mării crește mai repede decât cre- crește mai repede decât oricând. În acest moment uh, niciun stat membru nu o poate combate singur și nu poate sta pe margine fără să se implice. În general, noi acționăm uh, pe baza politicii noastre pentru gestionarea catastrofelor naturale. Noi avem un mecanism uh, cu trei uh, niveluri pentru gestionarea dezastrelor. La nivel național, nivel de stat și un nivel regional. Cei de la nivelul național um, gestionează dezastrele, dezastrele respectând planul național. Schimbările climatice sunt accelerate de, istorii, de emisiile de gaze cu efect de seră istorice ale țările dezvoltate. Acestea sunt țările care ar trebui să-și asume rolul de frunte pentru a schimba, a întoarce curentul în cazul schimbărilor climatice și a combate efectele acestora. Statele dezvoltate trebuie să contribuie și financiar uh, și trebuie să contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră în atmosferă. Acest lucru este foarte important pentru statele în curs de dezvoltare. De aceea, prin dumneavoastră, vreau să aflu dacă politicile, dacă statele dezvoltate au elaborat vreo politică în acest sens? Eu aș vrea să primesc un răspuns la această întrebare importantă. Um, yes, <clears throat> thank you for your question. It's really very, very concrete question. Um, I can... Vă mulțumim pentru această întrebare foarte concretă. Vă pot da un răspuns scurt. Uniunea Europeană în bugetul uh, său alocat o sumă importantă pentru statele în curs de dezvoltare. Sunt uh, în măsură să vă spun că pentru ajutorul pentru dezvoltare în Uniunea Europeană cheltuie cea mai mare sumă Uh, la nivel mondial. Nimeni altcineva nu egalează această sumă. Noi susținem în general proiectele de mediu, proiectele de dezvoltare, proiectele sociale, proiectele educaționale. Uh, pentru cifre concrete, dacă îmi permiteți, vă transmit informațiile concrete referitoare la țara dumneavoastră și uh, vă trimitem un document pentru a vă informa exact cu privire la suma pe care Uniunea Europeană o direcționează către India pentru proiecte de dezvoltare, de mediu sau proiecte sociale, dacă sunteți de acord. Bine, mulțumesc foarte mult. Aveți o întrebare? Aveți cuvântul. Bună ziua, reprezint uh, Vietnamul. Aș vrea să vă vorbesc despre efectele schimbărilor climatice asupra securității în Vietnam. Și aș avea și câteva recomandări. Noi suntem unele dintre țările cele mai vulnerabile în fața schimbărilor climatice. Aceasta este una dintre principalele amenințări la securitatea noastră națională. În ceea ce este securitatea uh, cetățenilor, uh, schimbările climatice ne amenință viețile cetățenilor. Um, foarte multe persoane au fost afectate, mai ales în categoriile cele mai vulnerabile, uh, copii, bătrâni uh, uh, și lucrători în 2017-2018. Pierderile economice au fost de 200 de milioane de, de în moneda noastră. Nivelul mării a crescut cu un metru. Um, condițiile, um, vremea devine tot mai uh, um, dificilă, tot mai urâtă și ca urmare a acestor schimbări climatice, economia Vietnamului a fost foarte puternic lovită. Conform Biroului de Statistici, valoarea pierderilor totale cauzate de dezastre naturale în 2017 a ajuns la 60.000 de uh, 60 de de miliarde de uh, domni vietnamezi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 De aceea am uh, încercat să incorporăm pe, or, pe ordinea de zi a Forumului Internațional Multilateral problema schimbărilor climatice. Noi uh, ne mizăm pe cooperarea internațională pentru a uh, implementa protocolul de la Kyoto și acordul uh, privind schimbările climatice de la Paris. În pregătirea implementării acordului de la Paris, s-a recomandat să investim în construirea de capacități și să uh, alocăm resurse financiare pentru adaptarea la schimbările uh, climatice. Răspunsul la schimbările climatice trebuie să fie în legătură cu dezvoltarea durabilă și trebuie să profităm de ocazie pentru a investi în dezvoltare, pentru a crește competitivitatea și uh, a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Este esențial să ne adaptăm. Pentru uh, a face față schimbărilor climatice, este important ca guvernul să acționeze prin administrația sa, să aibă acțiuni mai dinamice și să responsabilizeze sectorul privat, antreprenorial, pentru a încuraja participarea acestuia la politici. De asemenea, trebuie să dezvoltăm mecanisme internaționale de cooperare. Vă mulțumesc! Dragi uh, colegi, dacă îmi permiteți, doresc să încheiem acum discuțiile și îi voi da cuvântul pentru încheiere co-președintelui nostru, pentru că uh, aproape ni s-a terminat timpul alocat. Dacă uh, sunteți de acord, desigur. Vă mulțumesc. Спасибо большое, госпожа Григоли. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать искреннее спасибо Европарламенту. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European uh, pentru organizarea acestei reuniuni, pentru a le da parlamentarilor să aibă acces la această platformă pentru a face schimb de păreri în legătură cu problemele legate de schimbările climatice și să facem un schimb de experiențe în legătură cu modul în care putem combate acest fenomen. În închiderea acestei discuții aș vrea să vă spun că până la urmă am fost 4 la 4 bărbați și femei, deci a fost egalitate. Trebuie să știm că în Parlamentul nostru din Kazakhstan На прошлой неделе э, был Vom avea în continuare astfel de întâlnire. Am avut una pe această temă și săptămâna trecută, o întâlnire a tuturor <clears throat> uh, parlamentarilor din uh, comunitatea statelor independente care s-au întâlnit la Sankt Petersburg au vorbit de aspecte transnaționale, unele legate de schimbări climatice și alte subiecte. Kazahstanul joacă un rol foarte important în acest sens, face totul pentru a lupta împotriva acestor uh, probleme, pentru a face față acestor provocări. E o problemă care stânește mult interes în diverse țări și poate că vom putea să mai discutăm. E un subiect de interes, după cum a spus și colegul din Singapore, care ne-a explicat că până și apa potabilă trebuie importată acolo. Iată un element important în diplomația țării. pentru a acoperi nevoile. Pentru a răspunde colegii din Ungaria, vă mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră la adresa țării mele. Mi-a spus un coleg că sunt 19 țări care folosesc apa din Dunăre, doar, doar una singură, România, a încercat să facă eforturi suplimentare, dar e important să se ajungă la o înțelegere, să existe dialog de la om la om, așa se rezolvă problemele. Am vorbit despre schimbări climatice, impactul asupra economiei, ceea ce arată că e esențial să lucrăm împreună, mână în mână. Îi mulțumesc de asemenea colegului din Vietnam care a vorbit și despre acordul de la Paris și punerea în aplicare a angajamentelor de acolo. <clears throat> Un astfel de acord ratificat în doar patru zile e ceva impresionant. Dacă toată lumea s-a mișcat de repede, ar fi mai ușor să obținem rezultate tangibile. Clima, ecologia, iată subiecte care ne unesc. Apa e foarte importantă, apa potabilă. Toate acestea arată că trebuie să conlucrăm pentru a avea acest val pozitiv și pentru a reveni la ce spunea colega din Ungaria. Sper că suntem de acord să vedem că paharul e pe jumătate plin. Toate țările vor să ajungă la aceleași rezultate în lupta împotriva impactului negativ al schimbărilor climatice asupra economiei și numele colegilor mei. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care luau cuvântul pentru participare la întâlnirea de astăzi și sper că parteneriatul nostru va continua nu doar în cadrul actual, ci și în alte cercuri. Vom continua să lucrăm pentru a transpune legislația în acțiuni concrete. Trebuie să vă cer scuze, spune președinte. Eu tot timpul mă grăbesc, vreau ca totul să meargă rapid, să fac uh, repede lucruri. Și nu m-am uitat la ceas. Și am încercat să terminăm cu o oră prea devreme. E excesiv. Dacă mai aveți ceva de spus, nu ezitați. Și doamna Novakova cred că vrea să spună ceva și dau cuvântul. Așa prispevke, iz njih bilo... Vă mulțumesc tuturor pentru contribuție și comentarii. Ne-ați arătat foarte clar res drug od drugega veliko naučimo. Diferențe legate de situații, de provocări cu care vă confruntați. Avem cu toții ceva de învățat, trebuie să ne educăm unii pe alții și să ne autoeducăm în materie de schimbări climatice, să ne și ajutăm unii pe alții. Domnul din India a pus o întrebare în legătură cu politicile adoptate în diverse țări pentru a face față schimbărilor climatice și conform datelor OCDE, Uniunea Europeană a fost cel mai mare donator de ajutoare de pe glob. 160 de milioane de euro în 2015, în 2014 95 de milioane. Suma e în creștere, unele țări contribuie cu un procent mai mare din PIB, altele cu unul mai mic. Totul depinde de genul de probleme cu care se lovesc la ele acasă, dar putem cu toții face eforturi pentru a avea 0,33% din PIB. Așadar, dacă mai sunt întrebări, pentru că de fapt avem timp dacă vreți să adăugați ceva. You would like? Okay, you're welcome. Uh, from Philippines. Um... Din Filipina, din Congres. În Asia de Sud-Est s-ar putea pierde peste 6% din PIB anual. O pierdere mai mare decât dublă decât media globală Costul adaptării doar 0,4% din PIB ca investiții pentru a evita daunele prin promovarea culturilor care rezistă la temperaturi înalte. Nu e niciun secret că arhitectura actuală de finanțare nu e suficientă. E nevoie de investiții suplimentare pentru a combate efectele durabile ale schimbărilor climatice. Experții estimează că până la 300 de miliarde de dolari anual până în 2020, apoi 500 de miliarde până în 2030 pe an, sunt necesari pentru a limita adecvat emisiile de gaze cu efect de seră. În plus, câteva sute de miliarde de dolari în plus pentru a ne apăra împotriva impactelor negative ale gazelor cu efect de seră deja în atmosferă. Sectorul privat, factorii implicați, participarea lor Iată cheia succesului pentru mobilizarea de resurse noi, pentru finanțarea și aplicarea proiectelor de infrastructură durabilă, servicii publice, pentru a reduce vulnerabilitatea. Ca legiuitor, am văzut capacitatea unor agenții naționale și autorităților locale cu sprijin legislativ de la Parlament pentru Gloria Macabala Royo, care e acum șefa Parlamentului și e fosta șefă de stat de noi. E nevoie de eforturi suplimentare pentru integrarea cuprinzătoare a Filipinelor în emisii reduse de carbon. Pe termen mediu, politicile naționale pentru a crește rolul societății civile în strategiile guvernamentale, consolidarea instituțională, agenții localizate de aplicare, mărirea eficacității de cooperare și coordonare interagenției. Tranziția la economii cu carbon redus începe cu <clears throat> energie accesibilă, durabilă. Continuăm să transformăm rețelele, transformare pentru a reduce numărul celor afectați de sărăcie, abordarea necesară pentru Filipine. Cu alte cuvinte, obiectivul este de a transforma vulnerabilitatea și riscul în reziliență și prosperitate. E important ca fiecare persoană, autoritatea guvernamentală, locală, națională, cu toți suntem diferiți, ne comportăm diferit. Oricare sunt succesele sau eșecurile, experiența la diverse niveluri, schimbul de experiență, contribuie la capabilitățile tuturor la strategiile necesare, ținând cont de diferențele existente. Abordarea integratoare care acordă importanța cuvenită legătorilor în toate sferele sociale, economică, politică, pentru a asigura buna funcționare a ecosistemului național, a mediului viu. Toate reprezintă factori extrem de importanți de care trebuie să se țină cont în elaborarea rezidenței generale. Acordul de la Paris cu privire la schimbările climatice își propune să mențină încălzirea globală sub 1,5 grade Celsius. Pentru a evita un impact negativ și mai mare, țările dezvoltate au convenit să dea resurse financiare țărilor în curs de dezvoltare pentru a ajunge la un echilibru între adaptare și atenuare. Țările dezvoltate și în curs de dezvoltare împreună au propus planul de a reduce emisiile prin atenuare, au discutat și obiectivele de adaptare, priorități, acțiuni prin contribuția stabilită pe plan național. Condiționalitatea atingerii acestor obiective depinde de mecanisme de finanțare, Fondul pentru reducerea gazelor cu efect de seră, Fondul verde. În unele țări se vede avantajul uh, economiei cu emisii reduse de carbon. Obiective de adaptare și de atenuare, e nevoie de eforturi uh, unitare cu diviziunea sarcinilor, ținând cont de capabilitățile fiecare. Important să ne gândim la efectul schimbărilor climatice în contextul beneficiilor incrementale pentru a evita pierderi potențiale, daune și tulburări activități uh, clasificate de apel la schimbări climatice dacă realizează măcar unul dintre obiectivele următoare? Edificarea de reziliență pentru actuale și viitoare riscuri, incorporarea riscului climatic în investiții, incorporarea gestionării vulnerabilității la climă și a evaluării riscului în politici și instituții. We come to realize that we should strive not only e nevoie de eforturi nu doar pentru a mări capacitatea de adaptare treptat, ci a reduce impactul acestor pericole, ci să folosim situațiile negative ca oportunități pentru îmbunătățiri semnificative în paradigma de dezvoltare, comportamentul oamenilor, capabilitățile societății în general. După părerea mea, reziliența devine o noțiune extinsă nu doar să poți reacționa în fața unor elemente negative, ci nevoie de creativitate, productivitate, adaptare, reziliență, dezvoltare durabilă. Toate acestea devin partea unui continuu care se reduc la atingerea bunăstării. Scopul ultim al eforturilor noastre colective ca membri ai autorităților și societății în general. Mulțumesc! Mulțumim. Un coleg mi-a spus ceva în legătură cu datele și cifre. Uniunea Europeană 2017 <clears throat> a cheltuit 75,7 miliarde euro pentru asistență de dezvoltare. Uniunea și statele membre. E vorba de cele 28 de state membre. 75,7 miliarde. E o sumă uriașă. Mă bucur că mulți dintre noi sunt atât de angajați și uh, avem o atitudine proactivă de a combate schimbările climatice. A trecut cam un an de când SUA în administrația Tampa au decis să se retragă din acordul de la Paris. Mă întrebam dacă există eforturi în frontul internațional să aducă din nou SUA în acordul de la Paris, pentru că eu cred că fără Statele Unite, fără implicarea SUA, pot exista obstacole serioase pentru ca noi să ne atingem obiectivele legate de obiective de dezvoltare durabilă. M-am uitat la declarația pe care o vom adopta. Nu s-a menționat nimic despre reimplicarea administrației Trump și noi ca grup trebuie să transmitem un semnal clar către cei din SUA. Da, vă mulțumesc. Aveți perfectă dreptate. Cea mai bună cale de a continua eforturile e desigur împreună cu cei din SUA. Acum vă spun o părere personală. Mă tem că cu acest președinte nu o să se întâmple. Trebuie să avem uh, răbdare, să așteptăm alegerile următoare și să sperăm că SUA o să aleagă un alt președinte. Și apoi cu forțe proaspete pot să reîncep. Nu vreau să spun neapărat de la zero, pentru că deja s-au făcut eforturi, da? Trebuie să așteptăm alegerile următoare. Știți cum e domnul Trump, știm cu toții? E părerea mea personală. Uh, thank you, my co-chair and, and... Mulțumesc, domnule copreședinte și ceilalți raportori sunt de acord cu mine. Yeah, you're welcome. So, sorry, just reg- Am cer scuze, am, am o întrebare, am un comentariu referitor la situația actuală. Mă ref, vorbesc pe nume personal, dar nu cred că va fi o problemă atât de mare, pentru că având în vedere cum e, care e structura guvernului în Statele Unite e mult mai important să interacționeze nu doar la nivelul ONU, ci și la nivelul statelor naționale. E, e interesant să um, constatăm faptul că statele din uh, uh Statele Unite, care au uh, procentul de energie regenerabilă cel mai mare, sunt state republicane, Kansas, Idaho, de pildă. Așa că nu mă îngrijorează neapărat atât de tare poziția administrației actuale a Statelor Unite. Cred că uh, la nivelul statelor din interiorul SUA, acestea sunt mult mai deschise și sunt optimist referitor la Statele Unite pe viitor. Încă o dată, e părerea mea personală. Eu nu sunt îngrijorat. Cred că oamenii din uh, state abia așteaptă să adopte o altă poziție contrastantă cu cea a președintelui american. Mulțumesc! Vedeți clar câți optimiști sunt în sală. Dragi colegi, mai aveți ceva de adăugat sau putem uh, finaliza? Depinde de voi. Da, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Mai am de adăugat următoarele, dacă îmi permiteți. Acum, referitor la Slovenia. Avem foarte multă apă potabilă, foarte multă apă în general, după cum am spus uh, mai devreme. Există însă această frică că mari corpor- marile corporații vor prelua, vor acapara aceste surse de apă și oamenii nu vor mai putea să le acceseze. Iată de ce am introdus în Constituție dreptul cetățenilor la apă. Iată una din măsurile pe care am luat-o pentru a ne proteja, ne proteja cetățenii într-o țară, într-o țară cu uh, bogate resurse hidrice. Da, dacă îmi permiteți, mai am un lucru de adăugat. Noi nu folosim câmpuri, păduri, râuri pe care le-am primit uh, de la părinții și bunicii noștri, folosim toate aceste resurse Și trebuie să ținem cont că sunt uh, moștenirea pe care vom lăsa nepoților noștri. Și în mâinile noastre să protejăm sau nu, sau să le lăsăm cea mai bună moștenire viitoarei generații, acest pământ. e în mâinile noastre și de noi depinde care va fi, practic, moștenirea pe care o vor primi nepoții noștri generațiilor. Vă mulțumesc nespus pentru contribuțiile voastre, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și aș dori să urez toate cele bune tuturora și țărilor noastre în această sarcină deloc ușoară, dar atât de importantă. Mulțumesc foarte mult și aș dori să invit tot, uh, să invit delegații la noua casă a istoriei europene, unde veți asista la o vizită ghidată, după care veți servi cina. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și contribuțiile dumneavoastră.